Dragi colegi, deschidem reuniunea de astăzi a Comisiei pentru Control Bugetar. Îi salut pe toți după o săptămână extrem de intensă săptămâna trecută și ne întâlnim din nou acum pentru a discuta mai multe puncte. Vreau să vorbesc despre ordinea de zi mai întâi pe care o aveți în fața dumneavoastră și vreau să vă întreb în primul la punctul 1 dacă aveți dorințe de modificare la ordinea de zi. Nu pare să fie cazul și astfel această ordine de zi este adoptată ca atare. Trecem acum la punctul 2 de pe ordinea de zi și vreau să vă atrag atenția ce interpretare avem și să vă spun și că această reuniune este transmisă eh, live pe net, partea ei publică, desigur. Și toți cei care vor avea cuvântul și vor aprinde microfonul se vor vedea automat pe internet, pe webstream. Vreau să Aprobăm și procesul verbal a reuniunii din 26-27 uh, martie. Vreau să vă întreb dacă există obiecții la adresa acestei, uh, acestui proces verbal. Nu pare să fie cazul și deci putem să trecem la punctul următor. Se adoptă procesul verbal a reuniunii trecute. Acum trecem la la punctul numărul 4, numirea a unui membru a Curții de Conturi Europene, audierea candidatei Avem o candidată, și anume doamna Iliana Ivanova, prezentată și uh, propusă de guvernul bulgar. A doua audiere prevăzută a fost uh, ne a comunicat Guvernul României că candidatura domnului Mircea Vasile Popescu a fost retrasă, deci audierea aceasta a fost anulată. Și de aceea acest punct nu va fi tratat astăzi pe ordinea de zi. Așadar, mandatul curții, membrilor curților de, curții de conturi se uh, încheie pe 31 ian, uh, decembrie anul acesta și de aceea trebuie să numim noi membrii pentru următoarea perioadă de șase ani, în conformitate cu articolul 262 alinatul 2 al Tratatului despre funcționarea Uniunii Europene TFUE. După consultarea în Parlamentul European vom putea trece la etapa următoare. Dar astăzi audiem candidata bulgară, așadar bulgar, numită de guvernul bulgar, doamna Iliana Ivanova. În uh, pregătire am uh, oferit deja mai multe chestionare tuturor pentru ca toți colegii să se poată pregăti și de aceea putem, dacă sunteți de acord, să intrăm direct în audierea ca atare. Audierea va avea loc uh, începând de acum. Aș vrea să o rog pe doamna Ivanova, candidata noastră, să um, facă o discurs introductiv de 5 minute și după aceea vom avea posibilitatea să punem întrebări, noi, membrii Comisiei pentru Control Bugetar, să-i punem întrebări doamnei Ivanova. Iar apoi, după audierea publică, vom intra în partea nepublică a ședinței noastre pentru ca să evaluăm această audiere și pentru ca să luăm o decizie. Dorește cineva să ia cuvântul la procedură? Nu. Putem începe așadar direct cu audierea. Și o rog de aceea pe doamna Iliana Ivanova să facă acest discurs introductiv de care spuneam. Vă salut, doamna Ivanova. Vă salut, bine ați venit în comisia noastră și vă dau cuvântul atunci. Vă rog să, așadar, să vorbiți 5 minute acum. Vă rog. Thank you very much, Mr. Chair, dear Chairman Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Torer, doamna Ayala Sender, dragi colegi. Este o plăcere și o onoare pentru mine să mă prezint în fața noastră ca și candidat din partea Bulgariei la Curtea de Conturi. Această candidatură este un privilegiu, dar și o mare responsabilitate care ilustrează cu cât, cât de important este Curtea de Conturi conturi uh, în uh, procesul de control bugetar, mai ales în mediul economic. În prezentarea mea de astăzi o să încerc circa 5 minute să răspund la câteva întrebări care sper că vă vor ajuta să vă uh, s-a adoptat o decizie clară după această întâlnire. Și aceste întrebări sunt cine sunt, ce am făcut în cariera mea profesională și de ce doresc această funcție pentru ca dumneavoastră să puteți să luați o hotărâre. De ce merit încrederea dumneavoastră? Uh, din răspunsurile scrise, am 12 ani de politică, de experiență uh, în diferite instituții publice și private. Am două masteruri în relații economice internaționale și uh, management economic și financiar în Statele Unite. Vreau să menționez câteva aspecte ale pozițiilor pe care le-am deținut, care mi se par pertinente pentru rolul uh, de membru al Curții de Conturi Europene. În primul rând, experiența mea în sectorul public uh, bulgar, într-un moment critic important de tranziție, când am uh, coordonat instituțiile financiare la Ministerul Agriculturii. Am participat la proiecte semnificative finanțate uh, de Banca Mondială în valoare de 15 milioane de dolari pentru a reforma agricultura uh, din Bulgaria, pentru a pregăti uh, sectorul pentru a adera la Uniunea Europeană. O mare importantă din partea mea s-a legat de monitorizarea ex post a proiectelor, unde am răspuns de evaluarea eficienței totale Uh, în cadrul Ministerului Agriculturii. Experiența pe care am acumulat-o în minister uh, înainte de 1999 îmi uh, reamintește câteva din măsurile și reformele pe care le parcurg statele membre, în special în ceea ce privește implementarea instrumentelor macrofinanciare la nivel comunitar un mod uh, similar de monitorizare prin măsuri care trebuie puse în aplicare. Sunt uh, încrezătoare că experiența mea va fi valoroasă curții de conturi pentru consolidarea în continuare a procesului de control bugetar uh, prin noile instrumente financiare. La fel de important este și experiența mea câștigată în sectorul privat, unde am lucrat în instituții financiare și bancare, în raportarea și auditarea financiară în Statele Unite. Experiența în gestionarea riscului a fost foarte utilă, mai ales pentru a înțelege uh, gestionarea financiară de jos în sus. Și nu în ultimul rând, uh, dați-mi voie să menționez câteva din dosarele la care am lucrat uh, constructiv împreună cu mulți dintre dumneavoastră în cadrul COCOBU, cum ar fi Raportul din 2010, uh, instrumente financiare novatoare, uh, avizul în ceea ce privește politica agricolă comună, dosarul Hercule 3, un program important pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, studiul privind uh, ISM și IFSM, IFSM și contribuția lor la procesul de control bugetar și, nu în ultimul rând uh, calitatea mea de raportor din umbră pentru descărcarea de gestiune în 2010 a Comisiei. A doua întrebare. Ce, de ce doresc această funcție? Este foarte clar, nu numai pentru că consider că am competențele necesare, că le-am dobândit, dar și dat fiind interesul meu în probleme de uh, control bugetar. Și cred că până acum, în munca mea, am demonstrat că sunt uh, Uh, foarte implicată în buna gestionare a fondurilor europene. Uh, vreau să aprofundez a tip uh, de activitate la Curtea de Conturi și aceasta va însemna o valoare adăugată și la dezbatele care au loc în Luxemburg legate de provocările aflate în fața Curții de Conturi. Uh, așa cum am spus, e vorba de o valoare adăugată în ceea ce privește instrumentele financiare. Un punct foarte este legat de auditul de performanță și uh, de rapoartele elaborate de curs, uh, curte. Și o să încerc cu astfel de rapoarte să fiu mai flexibilă și să răspund mai bine la nevoile acestei comisii. Dacă voi fi confirmată de dumneavoastră după această audiere, Sper să lucrez cu dumneavoastră într-un dialog constructiv și să facem tot ce se poate pentru a proteja la maximum interesele contribuabilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen Dank, äh, Frau Ivanova. Mulțumesc, doamne Ivanova, pentru remarcile dumneavoastră introductive, pentru prezentarea dumneavoastră aici în fața Comisiei. Aș vrea acum să deschidem runda de întrebări. Dacă îmi permiteți, o să-i dau cuvântul doamnei Ayala Sender, raportor. Dacă dorește. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să urez bun venit doamnei Ivanova, pentru că Dumnezeu a avut uh, posibilitatea și onoarea de a fi numită candidata guvernului bulgar pentru acest post la Curtea de Conturi. Faptul că ați fost aleasă pentru a candida la această funcție dovedește faptul că uh, este o veste de bun augur pentru dumneavoastră care deja erați deputat european. Este vorba despre un exercițiu destul de complex. Dumneavoastră sunteți aici în calitate de candidată, dar știți că există și uh, elemente de natură politică care sunt destul de sensibile. Ne-ați vorbit despre experiențele dumneavoastră anterioare, despre pregătirea dumneavoastră. Foarte bine. Acum aș vrea să vă adresez câteva întrebări. Pentru curtea de conturi este nevoie de 15 ani de experiență. Deci înainte de a putea deveni membră a curții de conturi în Bulgaria, e nevoie de 15 ani de experiență. Dumneavoastră nu aveți decât 12 ani sunteți tânără și e bine, dar mă întreb dacă uh, credeți că aveți aptitudinile necesare să deveniți membra Curții de Conturi Europene. Pentru că de ce nu ați fi pregătită pentru a face parte din Curtea de Conturi din Bulgaria și ați fi suficient de pregătită pentru a face parte din Curtea de Conturi Europeană? Ați vorbit despre pregătirea dumneavoastră universitară. Ați menționat și proiectele dumneavoastră, cele mai importante, și mai ales uh, pe cel pe care l-ați uh, uh, gestionat în cadrul Ministerului pentru Agricultură și Alimentație. Ați enumerat uh, mai multe acțiuni uh, de uh, control ex post, control de rezultate, audit făcut la diverse ministere, dar ce s-a întâmplat tocmai cu acest proiect deosebit de important? Atunci când ați ocupat această funcție, erați proaspăt absolventă, deci mă întreb ce s-a întâmplat cu acest proiect. Deci mă întreb exact care a fost soarta acestor dosare de care v-ați ocupat personal. Eu am trecut în revistă informațiile pe care dumneavoastră ne le-ați furnizat, dar vreau să știu care sunt uh, motivațiile dumneavoastră personale pentru a face parte din Curtea de Conturi? Pentru că, de exemplu, nu ați vrut să fiți membra comisiei noastre uh, de când sunteți deputat european. Ați spus că nu ocupați niciun fel de funcție politică importantă, sau mai bine zis, ați spus că uh, veți renunța la ea. Să nu uitați faptul că principala condiție pentru a face parte din Curtea de Conturi este să puteți să fiți complet independente. Sunteți încă tânără, aveți puțină experiență, încă uh, aveți tot viitorul în față, chiar și în cadrul carierei dumneavoastră politice. De aceea mă întreb dacă, în cazul în care se exercitează presiunea asupra dumneavoastră din partea guvernului, din partea altor țări, dacă chiar chiar o să puteți să faceți față și să vă păstrați independența. În declarația dumneavoastră de interese, ați menționat societatea Ericsson și o societate imobiliară de drept bulgar. Ați fost uh, consilier în ce privește gestionarea riscurilor, a, a ipotecilor, a creditelor ipotecare. Care sunt legăturile dumneavoastră reale cu aceste entități, pentru că ele nu figurează în documentul pe care ne l-ați trimis. Uh, Mulțumesc foarte mult raportoare, pentru acest uh, raport, doamna Ayala Sender, și acum aș vrea să vă rog, doamna Ivanova, să răspundeți la aceste întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să răspund în ordinea în care am, uh, au fost puse întrebările. În primul rând, în ceea ce privește uh, experiența mea profesională, într-adevăr, nu am 30 de ani de experiență. Dacă aș fi avut, înseamnă că ar fi trebuit să încep la vârsta de 7 ani să lucrez ceea ce nu este în conformitate cu cerințele legale în Uniune. Și acum, pe o notă mai serioasă, nu cred că pe undeva în dispozițiile tratatului se menționează o cerință în legătură cu durata experienței profesionale pe care un candidat ar trebui să o aibă. Dacă ar fi existat o astfel de dispoziție, nici nu aș fi uh, făcut cerere uh, să fiu uh, candidat. Cred că trebuie să privim lucrurile din punct de vedere al uh, nu numai al cantității, ci și al calității muncii și sunt încrezătoare că uh, calitatea muncii mele în acest 12 uh, ani este uh, suficient de ridicată pentru a ocupa o funcție la Curtea de Conturi. Și punctez în primul rând aici diversitatea acestei experiențe și o să vă citesc pe dumneavoastră, doamnă raportor, a spus-o de mai multe ori, diversitatea este un factor important, mai ales în mediul mediul în care uh, trăim și am uh, o experiență diversă nu numai în sectorul uh, public, ci și în sectorul privat, ceea ce mi se pare de ajutor. De asemenea, și experiența acumulată în cadrul acestei comisii. Deci, răspunsul meu legat de cei 12 ani este că eu consider că e vorba de 12 ani uh, bun calitativ de experiență care mă califică pentru această uh, candidatură. În ceea ce privește Ministerul Agriculturii, nu sunt sigură că am înțeles pe deplin uh, Uh, referindu-ne uh, dumneavoastră la uh, universitate, vreau să menționez că am urmat universitatea 5 ani, am obținut diploma, după care am avut un master în relații economice, apoi am avut și niște funcții de intern în anumite proiecte pe care nu am considerat necesar să le menționez. Rolul pe care l-am avut a fost acela de a coordona procesul general de negociere, pregătire. Este un uh, proiect uh, îndelungat care nu durează o lună sau doi, uh, e vorba de un proiect care durează ani de zile și în perioada de pregătire și de negociere, sacina mea a fost să coordonez toate departamentele din cadrul Ministerului care Uh, departamente care erau pertinente uh, pentru discuțiile în curs, cum uh, ar fi Uh, importul de îngrășăminte, uh, silvicultură, irigații, agricultura finanțată de stat, uh, dezvoltarea rurală, deci sectoare diferite din domeniul agriculturii care au făcut obiectul negocierilor și discuțiilor. Rolul meu a fost unul important, într-adevăr, în sensul că a trebuit să înțeleg fiecare problemă sectorială și să pot să uh, o transpun, să fac un rezumat uh, care să fie uh, înaintat ministerului și echipei de negociere. Și a fost un proiect cu adevărat important pentru că, așa cum am spus, a pus bazele sectorului pentru a se pregăti în vederea aderării la Uniunea Europeană. Au trebuit efectuate o serie de reforme și asta a implicat nu numai aspecte tehnice, ci a implicat și uh, conlucrarea cu oamenii, munca în echipă, lucruri care mi se par foarte pertinente pentru funcția uh, de membru al Curții Europene de uh, Curții uh, de uh, Audit. M-ați întrebat uh, dacă interesul meu de a lucra în uh, comisia aceasta nu a fost, uh, nu a avut la origine dorința de a deveni membru al Curții Europene de Conturi? Nu. Am parcurs pas cu pas, am fost raportor din umbră, am lucrat constructiv cu mulți membri din această comisie, din toate grupurile politice și uh, vreau să spun că am făcut-o întotdeauna prin cooperare în ideea de a obține tot ce tot ceea ce este mai bun. Am uh, uh, muncit și am elaborat uh, rapoarte în această comisie, avize în alte comisii, mm, eu știu, rapoarte privind hrana pentru sugari, TVA-ul nu cred că cineva poate să spună că de la un anumit moment uh, am nutrit un interes anume și că de atunci am început să lucrez în acest sens. Cred că această comisie a fost o prioritate pentru mine și va continua să fie așa. În uh, ceea ce privește funcțiile politice, nu. Nu am avut funcții politice importante și uh, motivul pentru care am răspuns în scris așa este pentru că dacă mi se cere să demisionez sau să mă suspend calitatea de membru, pot să fac asta? Dar pot să vă asigur că sunt total independentă și nu am avut niciun fel de discuții, conversații legate de funcțiile politice care să mi se pară pertinente uh, în raport cu această cerere. Dacă trebuie să o repet, o spun din nou, o să-mi suspend calitatea de membru, care este una de membru uh, obișnuit și din câte știu, în momentul de față există membri ai uh, Curții de Conturi Europene care își păstrează uh, funcțiile în structurile politice existente. Deci nu există nicio urmă de îndoială în această privință. În legătură cu societatea la care v-ați referit, uh, nu sunt sigură că am reținut bine. Dacă puteți să repetați. Aia la sender. Dacă citesc lucrurile corect, este Ohica Apropoduc. Nu sunt uh, sigur că am uh, citit bine în uh, alfabetul slavon. Este prima societate. Da, a fost o uh, funcție temporară pe care nu am menționat-o nicăieri, pentru că a fost o activitate de uh, câteva luni. Eram însărcinată cu primul copil la vremea aceea și nu mi s-a părut uh, necesar să discut acest lucru. Nu are nicio legătură și nicio relevanță. Mulțumesc. Ja, vielen Dank, äh, Frau Ivanova, für die Mulțumesc foarte mult, domnule Ivanova, pentru că ne-ați răspuns la întrebări. Acum, prima persoană care dorește să pună întrebare din comisie este doamna Inge Gresle. Mulțumesc foarte mult și ne bucurăm dacă cineva are șansa să participe la această selecție și este femeie, pentru că până acum nu avem prea multe femei în acest bord. Ne bucurăm și că cele două femei pe care le avem sunt și cele mai uh, tinere. Doamna Knight a fost, uh, avea 34 de ani când uh, a fost nominat, numită la Curtea de Conturi și avea, nu avea 15 ani de experiență și mai aveam și un membru din partea Irlandei care avea 33 de ani. Deci cred că problema vârstei uh, este de fapt uh, un argument care n-a jucat până acum niciun, uh, n-a jucat niciun rol până acum. Deci la toate celelalte audieri nu am menționat faptul că persoanele erau foarte tinere. Poate că și dacă un membru socialist este numit, poate o să avem și astfel de comentarii, să sperăm. Oricum, n-am avut până acum uh, niciun candidat care să fie judecat după această, acest criteriu. Vreau să vă pun o întrebare. Aceasta se referă la opinia și percepția dumneavoastră asupra curții. Ce credeți că trebuie să se schimbe? Ce doriți să întreprindeți? Ați spus că vreți să colaborați cu noi, ceea ce ne bucură foarte mult. Ne-ar bucura să mai auzim și ce vreți să faceți concret. O a doua întrebare se referă la Bulgaria, care este una din țările membre cele mai tinere, unde există în continuare foarte multe probleme. Aș vrea să știm, deci, care este rolul dumneavoastră în ceea ce privește Bulgaria? Cum vedeți dumneavoastră rolul pe care îl veți juca? Știu că a existat un studiu pe care l-ați întocmit dumneavoastră cu privire la problemele noilor state membre și uh, lecțiile învățate din acestea. Deci, ce ne-ar interesa este cum credeți că veți putea să îmbunătățiți situația din Bulgaria prin funcția pe care o veți ocupa la Curtea de Conturi. Mulțumesc foarte mult, doamne Gresle. Ați vorbit despre tineret, nu pot decât să vă amintesc că primul președinte al Republicii Federale Germania, Theodor Heuss a spus că tinerețea este singura boală care se îmbunătățește pe zi ce trece, care se ameliorează. Bun. Mulțumesc, doamna Ivanova. Vreau să vă rog acum să-i răspundeți, doamnei Gresle. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare despre viziunea mea asupra curții, aș vrea să vă dau un răspuns în două părți la ea. În primul rând, Cred că Curtea a trecut prin uh, procese de reformă foarte importante în ultimii ani și factorii cheie au fost autoevaluarea și peer review-ul. Aș vrea să mă refer la câteva din recomandările care s-au făcut în cadrul acestor uh, evaluări, având în vedere peer review-ul și apoi vă voi da și părerea mea personală. Dacă ar fi să ne bazăm pe recomandările pe care le-am primit, cred că este esențial pentru curte să continue aprofundarea comunicării cu actorii principali în uh, aceste procese, să comunice mai bine cu ei, să înțeleagă mai bine nevoile lor și să li se adreseze mai corect. Cred că curtea face pași în acea direcție, dar ar trebui să continue uh, tot așa. În al doilea rând, o îmbunătățire a cadrului de management. Au existat uh, foarte multe cereri din partea unor membri din comisia aceasta și sunt uh, reluate aceste păreri și în evaluările făcute, și anume că membrii Curții de Conturi ar trebui să-și uh, actualizeze declarațiile de venituri în fiecare an, trebuie să uh, se actualizeze așadar aceste informații și cred că Curtea de Conturi face pași în această direcție. Am înțeles de asemenea și că trebuie să se îmbunătățească și procesele de revizuire ulterioară, de follow-up, deci trebuie să fie urmărită fiecare recomandare care este oferită de curte, fără să fie mm, uitată pur și simplu după ce este făcută. Trebuie să se facă așadar uh, progrese în uh, mișcare. Și nu în ultimul rând, întrebarea cu privire la indicatorii de performanță. Din câte îmi dau eu seama, curtea intenționează să facă pași în această direcție și să îmbunătățească mecanismele care să stabilizeze rolul indicatorilor de performanță. Și acum, în partea a doua a răspunsului meu, voi vorbi despre opinia mea personală. Cred că am avut o audiere foarte bună, de exemplu, săptămâna trecută, în care spuneam că um, curtea trebuie să o ia într-o anumită direcție. Eu cred că auditul de performanță trebuie să aibă un rol din ce în ce mai important și aș, aș dori să facem eforturi pentru ca acest lucru să se întâmple astfel încât să fim mai la obiect, mai flexibili și să răspundem mai bine la nevoile deputaților din această comisie și în același timp să oferim recomandări specifice, nu numai să facem declarații generale despre ceea ce nu merge, ci concret să facem recomandări concrete despre cum ar trebui abordată o problemă. Cred de asemenea că ar fi bine să notăm și importanța crescută a instrumentelor financiare. Curtea și-a exprimat uh, intenția de a face uh, audituri de performanță. Am organizat și o audiere în această comisie, dacă vă amintiți, și m-am bucurat că mulți colegi au participat la ea. Mă bucur că nu va înceta interesul pentru aceasta, um, această acest punct. Așadar, eu cred că ar fi bine ca um, mecanismul european de stabilitate financiară să fie de asemenea aplicat. Cred că aceste fonduri, și pot să o spun foarte clar, nu sunt uh, auditate cum trebuie momentan și destul de transparent, astfel încât uh, nu cred că există destul de mult control public. Eu cred că Parlamentul European ar trebui să aibă un rol mai clar în acest sens, trebuie să aibă și Curtea de Conturi un rol foarte clar, pentru că e vorba despre uh, cheltuirea banilor europeni. În legătură cu declarația de asigurare și uh, descărcarea de gestiune, cred că membrii din această comisie, inclusiv uh, eu, am cerut Curții de Conturi să ofere o analiză clară a eficienței statelor membre, a, sistemelor de control a statelor membre. În același timp, știu că aceasta este o sarcină foarte dificilă. E o sarcină care însă ar putea să îmbunătățească rolul Parlamentului European, să ofere din partea acestuia o analiză mai clară a problemelor din statele membre și a tipurilor de erori care se comit astfel încât uh, membrii să poată să vadă mai clar care este situația. În ceea ce privește aspectul uh, extern, aș vrea să menționez relația cu autoritățile naționale de uh, auditare. Curțile de conturi naționale trebuie să colaboreze cu Curtea de Conturi. Declarația de la Lima a stabilit cadrul acestei colaborări, dar și colaborarea între instituțiile naționale în general și Curtea de Conturi trebuie să fie îmbunătățită. Cred că un exemplu bun ar fi audierea pe tema MES și FSF atunci când vorbeam despre instituțiile de auditare prezente. Curtea germană și curtea um, olandeză erau prezente și ne-au dat uh, exemple foarte concrete. Eu cred că ar fi bine dacă am putea să facem așadar și progrese în acest sens. Cred că pot să vă spun că noi ne vom implica pentru ca aceste relații să se îmbunătățească. În timpul audierii săptămâna trecută am încercat să-i, să-i pun întrebarea președintelui Caldera și voi face acest lucru dacă voi fi la curte, dacă, așadar, schimburi de opinii mai dese ar putea să se întâmple, să aibă loc între membrii comisiei noastre și membrii curții de conturi. Nu numai la nivelul uh, bilateral curte uh, comisie, ci și a diferitelor uh, gremii pe anumite teme specifice. Cred că prin aceste întâlniri se pot se poate răspunde mai bine la nevoile membrilor uh, din această comisie. Cam aceasta, aceasta ar fi posibilitatea de îmbunătățire, după părerea mea, și de răspundere la provocările um, cu care va fi confruntată Curtea de Conturi. Cred că voi uh, putea să vă, pot să vă spun și că voi fi cât se poate de neutră dar uh, atunci când are loc o greșeală, indiferent de statul membru în care are loc, trebuie să fie comunicată. O eroare este o eroare. Dialogul însă este foarte important între statele membre și instituțiile naționale, dar și Curtea Europeană de Conturi. Așa cum ați spus dumneavoastră, doamna Gresle, eu am fost raportor uh, pe studiile de preaderare, pe fondurile de preaderare și studiile făcute asupra acestora în Bulgaria și România. Poate că nu știți, dar eu l-am invitat și pe colegul nostru Fielner să, vizitez, să viziteze Bulgaria în cazul acestei descărcări anului acesta, așadar, și să aibă un dialog cu autoritățile pentru a înțelege mai bine care sunt problemele și ce progrese s-au făcut. Și cred că acesta este singurul stat membru care l-a primit în ciuda eforturilor sale în ceea ce privește acest subiect. Deci vă mulțumesc! Äh, äh, Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, uh, pentru ca să respectăm calendarul, aș vrea să vă citesc uh, cine va mai avea cuvântul. Domnul Mulder, domnul Odi, domnul Calfin și rugămintea mea este ca la răspunsuri să încercăm să ne limităm uh, un pic pentru ca să putem avea timp să terminăm cu toată ordinea de zi. Domnule Mulder. I have a very Mulțumesc. Am o întrebare foarte scurtă pentru colega noastră Ivanova. Un uh, raport important este raportul anual, unde se spune dacă uh, dăm un răspuns pozitiv sau nu. Am văzut că în ultimii 17 ani acesta a fost uh, constant negativ. Dacă doamna Ivanov va, ar putea să recomande uh, Comisiei Europene ceva pentru ca răspunsul să fie pozitiv. Mulțumesc, domnule Mulder, pentru această întrebare și vă rog să-i răspundeți pe scurt. Thank you, Mr. Mulder. It is short, but it is... Este un răspuns, uh, este o întrebare scurtă, dar nu simplă, este o întrebare foarte serioasă, una dintre întrebările cele mai serioase pe care am, la care am încercat să găsim un răspuns în cadrul acestei comisii. Și cred că răspunsul uh, nu este numai comisia, ci majoritatea statelor membre trebuie să facă eforturi am uh, cerut constant o declarația gestionării la nivel uh, național, mai multă responsabilitatea din partea statelor uh, membre. Uh, am văzut că, cu excepția Bulgariei, niciun stat membru nu a vrut să stea de vorbă cu raportorul. Această tendință se schimbă, însă depinde foarte mult de statele membre și sper că Parlamentul va insista în această direcție. Als nächster da, Kollege Odi. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Odi. Merci, monsieur. Vă mulțumesc, domnule președinte. M-a interesat toată discuția despre vârstă, pentru că, domnule președinte, ați făcut, uh, ați spus un lucru de bun simț. Se mai spune și că tinerețea nu e neapărat o chestiune de vârstă, de vârstă reală. Eu sunt bucuros că doamna Ivanova este candidată și găsesc că dumnea ei are o personalitate interesantă, are experiență deja bocată atât în sectorul privat cât și în sectorul public pe plan național și internațional. Și salut faptul că guvernul uh, din Bulgaria a hotărât să o numească. Da, e adevărat că nu are 15 ani de experiență, dar totuși este o experiență suficientă. De exemplu, în timpul campaniei electorale din Franța pentru alegerile prezidențiale se spunea că candidatul care a câștigat nu avea experiență ca și ministru, dar asta nu i-a fost neapărat un impediment și uite, a fost ales președinte. S-a vorbit despre independența dumneavoastră, s-a menționat faptul că faceți parte dintr-un partid politic. Eu nu vreau să vă dau vreun sfat, uh, dar găsesc că pentru un membru al curții de conturi, orice fel de apartenență care, chiar și în aparență, ar putea să dea senzația că independența dumneavoastră ar fi știrbită, um, nu merită. Ar fi mai bine să renunțați la orice fel de asemenea apartenență. Și aș vrea să insist și asupra nevoii de a fi curajos. Aș vrea să insist și asupra uh, descărcărilor și asupra acestui nevoi de consiliere. Nu știu exact care va fi competența dumneavoastră, care vor fi sarcinile dumneavoastră atunci când veți ajunge la Curtea de Conturi, însă întotdeauna am fost frapat de faptul că uh, Uh, atunci când e vorba despre descărcarea bugetară de acordat Consiliului, Parlamentul formulează multe critici, dar Curtea aproape nici una. Și atunci, iată întrebarea mea. Dacă veți deveni membră a Curții de Conturi cu uh, puteri de pline, veți avea acest curaj de a um, spune Consiliului ceea ce nu funcționează, de a face reproșuri, pentru că eu vă spun încă o dată, sunt foarte mirat de faptul că uh, de obicei, Curtea de Conturi duce lipsă de acest curaj și ezită să uh, se adreseze Consiliului într-un mod cu totul um, nepărtinitor. Pentru că numai astfel lucrurile se vor putea modifica atunci când ele nu funcționează bine. Mulțumesc, domnule Odi. Doamne Ivanova, vă rog frumos să răspundeți la aceste două întrebări. Yes, Mr. Odi, you can rely on me that uh, as I... Mulțumesc, domnule Odi, puteți să contați pe mine, așa cum și în comitetul acesta am fost obiectivă și neutră, am să mă comport la fel și atunci când voi face parte din Curtea de Conturi. O greșeală este o greșeală, o neregularitate la fel, indiferent cine a comis-o, dacă este vorba despre un stat membru sau despre instituție. Curtea de conturi are datoria de a le uh, evidenția și nu să uh, practice politica struțului. Deci, dacă voi fi aleasă, uh, mă voi comporta ca și înainte. Mulțumim. Acum urmează domnul Calfin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna Ivanova pentru numirea ei. Am avut uh, bucuria de a colabora cu ei în cadrul acestei comisii în ultimii trei ani. Dar uneori mă, mă întreb dacă respectăm cu totul ce prevede tratatul de la Lisabona. Se spune că candidații trebuie să fie în mod uh, deosebit Uh, uh, calificați pentru această funcție și o întreb pe doamna Ivanova cum interpretează dumneavoastră această dispoziție a tratatului. O altă întrebare. Ați vorbit de mai multe ori despre performanța fondurilor europene și, uh, având în vedere viitoarele perspective financiare, aceste performante vor deveni noțiuni cheie. Și de aceea vă întreb, care va fi rolul pe care va putea juca Curtea de Conturi? Ce trebuie să se schimbe pentru ca auditurile de performanță să devină cu adevărat uh, uh pertinente, mai mult decât le sunt, sunt acum? Ivanova, vinți direct. Mulțumesc, domnule Calfin. Doamnă Ivanova, dacă vreți să răspundeți direct, poate e mai bine. Vă rog. Thank you. Uh, especially qualified. Mulțumesc. Cred că am avut o dezbatere foarte bună săptămâna trecută pe tema mandatului unui membru în Curtea de Conturi și mi-a plăcut răspunsul doamnei Petrușchevicene, care spunea că un membru în Curtea de Conturi trebuie să cunoască procedurile de auditare și trebuie să fie forma, uh, foarte familiarizat cu aceste, acest subiect și trebuie în același timp să fie un uh, un team player foarte corect. Trebuie să știe să lucreze în echipă și să aibă spirit de echipă, să știe să-și promoveze ideile, să-și le apere, dar în același timp să fie destul de flexibil și gata de compromis pentru ca să poată să ajungă la obiectivele sale și la o decizie finală. Sunt uh, încrezătoare că am aceste calități, ba chiar uh, aș merge dincolo de ceea ce spuneți dumneavoastră în legătură cu necesitățile și cerințele tehnice. Cred că este important, într-adevăr, uh, să avem, să corespundem acestor cerințe tehnice, dar un audit de performanță, după cum spuneați dumneavoastră, este și o parte necesară și esențială pentru ca un audit să fie complet. Aceasta ar fi direcția în care am vrea noi să mergem, pentru că trebuie să știm și trebuie să putem explica contribuabilului uh, european ce a primit pentru banii investiți. Dacă toți acești bani au fost folosiți uh, corect și în același timp eficient, iar definiția pe care am uh, dat-o eu auditului de performanță este cel care este economic, performant și eficient în legătură cu fondurile care au fost folosite. Nu așa cum a spus doamna Iala Sender pentru a cheltui doar niște bani, ci pentru a cheltui corect acești bani, astfel încât să putem îmbunătăți uh, standardele uh, de noastre de conlucrare, de pe care le oferim cetățenilor. Ce scuze. Așadar, în ceea ce privește uh, Funcția S-a vorbit de funcția de manager care trebuie să, care trebuie să am experiență. Eu am gestionat echipe astfel încât să putem atinge obiectivele pe care ne-am stabilit și rezultate foarte bune. În legătură cu auditul de performanță am răspuns deja. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Ivanova, pentru că ați răspuns la întrebarea colegului nostru, Calfin dacă nu mai există alte luări de cuvânt. Atunci aș încheia acum această runde. A, ah, domnul Gaier mai dorește să întrebe ceva. Da, mulțumesc. Am o întrebare, mulțumesc, domnule președinte. Deci, în final, dacă îmi permiteți, am tot așteptat dacă vreun coleg nu pune această întrebare, așa că revin eu asupra acestei probleme. M-am uitat, doamnă Ivanova, la CV-ul dumneavoastră foarte atent. Dumneavoastră spuneți că în trei ani ați uh, fost uh, angajată în cinci uh, locuri, în cinci funcții. Aș vrea să vă dau ocazia să ne explicați cum de ați ajuns așa de repede să schimbați aceste funcții. Mulțumesc, domnule Gaier. Doamna Ivanova, vă rog, răspundeți acest, la această întrebare. Dacă vă referiți la funcția pe care o aveam în Statele Unite, da, este în stilul american această mobilitate a locurilor de muncă este cu totul alta decât în Europa. Am avut motive personale de familie să mă mut dintr-o parte într-alta. Unele um, contracte au fost, uh, așadar, con- au fost oferte contractuale doar limitate. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această întrebare și acum vreau să întreb dacă mai dorește cineva să pună o întrebare. Doamna raportor mai are cuvântul, mai există și alții care vor să întrebe ceva, nu este cazul. Atunci doamna Ayala Sender are cuvântul acum în final. Mm-hmm. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei Ivanova, pentru toate răspunsurile pe care le-a dat. Și aștept ca, dincolo de întrebările de fond uh, care s-au adresat, mai este una legată de structura viitoare. Dacă vorbim de Curtea de Conturi, vorbim întotdeauna de nevoia de personal suplimentar, pentru că există un deficit de personal în toate instituțiile europene, inclusiv în uh, Curtea de Conturi. Deci, accent mai mare pe auditul operațional. Poate că e cam devreme, dar asta înseamnă să privim înainte și să ne gândim la posibilitatea în care ați fi membru al uh, Curții de Conturi. Cum ați fi uh, dispusă să limitați uh, domeniul sau competențele și apoi unde considerați că experiența noastră ar fi cel mai bine valorificată? În ce domeniu de audit? Care ar fi prioritățile noastre dacă ați fi aleasă? Vă mulțumesc, doamna Ayala Sender. Acum îi dau cuvântul candidatei. Ă, mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ayala, la prima întrebare, da, categoric da, curtea trebuie să fie un exemplu a tot ceea ce se cere din partea instituțiilor europene, din partea uh, Uh, cetățenilor. Uh, trebuie să se facă reduceri și Curtea de Conturi trebuie să fie și ea integrată în acest proces. În legătură cu a doua întrebare, unde mă văd cel mai bine, o să încerc să explic că, dată fiind pregătirea mea, poate că aș putea să fiu de folos în domeniul instrumentelor financiare legate de fondurile structurale, un subiect uh, foarte important, uh, uneori este un mister uh, pentru membrii acestei comisii, însă cred că este o întrebare foarte importantă. Instrumentele financiare pentru asistența macrofinanciară, de asemenea pe baza experienței mele anterioare, și auditurile de performanță. În ceea ce privește rapoartele speciale, vă promit că voi promova ideea ca acestea să devină mai rapide și să răspundă mai bine necesităților membrilor acestei comisii. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc uh, doamna Ivanova pentru, a, uh, pentru răspunsul la aceste întrebări. Acum uh, încheie această secțiune de întrebări și răspunsuri. Restul uh, întâlnirii se va desfășura în camera, ceea ce înseamnă că o să-i rog pe toți cei care nu sunt membri ai uh, comisiei sau nu au dreptul să rămână, îi rog să părăsească sala și vreau să îi mulțumesc încă o dată doamnei Ivanova pentru sesiunea uh, publică la care a participat și pentru răspunsurile pe care le-a dat în cadrul acestei sesiuni. Mulțumesc! ladies and gentlemen, please. Uh, Doamnelor și domnilor, aș vrea să vă rog să